noua sesiune a conferinței interparlamentare, care s-a dovedit a fi un mare succes. Cred că am avut o discuție excelentă mai înainte pe marginea MES. Și acum avem plăcerea să-i spunem bun venit președintelui Eurogrupului, Mario Centeno. Vă mulțumesc pentru prezență. Tocmai ce a prezidat ultima reuniune a Eurogrupului și a participat de asemenea la reuniunea ECOFIN. Este acum alături de noi pentru a ține un uh, discurs, după care vom avea puțin um, timp dedicat unei sesiuni de întrebări și răspunsuri din partea domnului Sentena. Ținând seama că nu prevăzusem acest lucru în ordinea de zi uh, inițială, v-aș propune să Uh, ne indicați dorința de a interveni ridic prin ridicarea mâinii. Nu o să avem decât o listă scurtă de vorbitori pentru că la 15.45 va trebui să trecem la următoarea parte. Drept urmare, aș dori să dau cuvântul copreședintei mele, Menda Stoianova, președintele Comisiei pentru Finanțe și Bugete din Parlamentul Bulgar. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimate domnule Senteno, stimați parlamentari, stimați colegi, este o plăcere deosebită pentru mine <coughs> să fiu copreședinte acestei ședințe. Aștept cu nerăbdare prezentarea domnului Mario Fenteno. Dinsul ne va vor, dânsul ne va vorbi despre guvernanța macroeconomică în zona euro și definitivarea Uniunii Bancare. În această primă președinție pe care o deține, Bulgaria a adoptat o abordare proactivă, încercând să ducă mai departe Uniunea Economică și Monetară. Domnule Tendeno, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, onorați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat să iau parte la această conferință a semestrului european. Pentru prima dată vin în această cameră ca președinte a Eurogrupului <clears throat> și este o plăcere deosebită pentru mine să fiu prezent aici. În ultimii ani, în condiții dificile, am intensificat coordonarea politicilor economice la nivel european. Semestrul european este una dintre principalele noastre realizări în acest sens. Rezultatele au fost mai bune la nivel național și la nivel european <clears throat> și asigură mai bună funcționare a Uniunii Monetare. Asta în contextul unui proces de responsabilizare democratică. E un proces complex care implică state membre și instituții, dar este singurul mod în care putem clădi Europa. Eu am cooperat îndeaproape cu colegii mei pentru a aprofunda integrarea europeană și pentru a găsi soluții de a o întări. Vrem ca Europa să funcționeze mai bine pentru majoritatea cetățenilor, nu doar pentru un grup restrâns. E foarte important să putem discuta obiectivele noastre cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Deja ați abordat o serie de aspecte importante care țin de aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Mai devreme, în cursul acestei zile, ați auzit pozițiile Comisiei, ale Băncii Centrale Europene și ale Parlamentelor Naționale. Avem cu toții o poziție comună atunci când e vorba despre beneficiile pe care le aduce Uniunea Economică și Monetară și în ceea ce privește nevoia de a o definitiva. Astăzi am să vorbesc pe această temă din perspectiva mea ca președinte al Eurogrupului. An de zile ne-am ocupat de gestionarea crizei, dar acum putem să ne axăm pe definitivarea arhitecturii europene. Acest lucru este extrem de mulțumitor și oportun în același timp. <clears throat> Este, de fapt, o recunoaștere a eforturilor pe care le-au făcut statele membre din zona euro și instituțiile din aceste state membre, de unele singure și împotrivă, toate lucrurile pe care le-au făcut pentru a depăși <clears throat> cea mai cumplită criză economică pe care am cunoscut-o de la Marea Criză încoace. Cetățenii nu și-au pierdut încrederea în moneda euro. Chiar și în vremuri de restriște, moneda euro s-a întărit ca o monedă globală de referință. Acum, după 19 trimestre de creștere fără întrerupere și de constantă creare de locuri de muncă, Europa a devenit un motor al creșterii la nivel mondial. Și am reușit să asigurăm această creștere în ciuda șocurilor din 2015-2016. Politica monetară a jucat un rol important în această redresare economică. Dar lucrurile sunt mai complicate. Pentru mine, creșterea din zona euro ne arată că economiile noastre devin tot mai solide. Poate mai solide decât s-ar crede. Această creștere din zona euro pentru mine <clears throat> înseamnă că economiile din aceste state sunt tot mai solide și mai bine fundamentate. Moneda euro este <clears throat> programul cel mai de și mai ambițios din ultimii ani. Prin integrarea europeană și prin integrarea monetară ne-am dovedit hotărârea de a face din această poveste a monede euro o poveste de succes pentru totdeauna. Însă, sigur, trebuie să continuăm. Moneda euro e un, nu e un scop în sine. Moneda euro e menită a ajuta milioane de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Moneda euro e chemată să întărească poziția companiilor noastre care operează pe plan internațional. Moneda euro ne întărește economiile, asigură creștere economică peste tot și asigură crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, moneda euro este pusă în slujba procesului politic care aduce la oaltă pe cetățenii din țările noastre. Moneda euro este foarte importantă și noi trebuie să o întărim și pe viitor. Trebuie să ne modernizăm permanent economiile pentru ca acestea să poată face față la viitoarele crize și pentru ca acestea se poată adapta la provocările aduse de evoluțiile tehnologice și demografice. Calls for a carefully calibrated set of la nivel național este nevoie de politici bine gândite care, pe de-o parte, să asigure o creștere durabilă și pe de altă parte, trebuie să amplifice potențialul nostru de creștere. Este foarte important ca rezultatele pozitive de acum să asigure rezultate pozitive și pe viitor. Doar așa putem depăși moștenirea crizei. Este o perioadă favorabilă, cea prin care trecem în prezent. Acest context favorabil oferă posibilitatea statelor membre de a interveni nu doar individual, ci și colectiv. Statele membre vor avea economii mai solide și mai prospere dacă într-adevăr reușesc să beneficieze pe deplin de avantajele pieței unice. Și asta mă duce la ceea ce raportul celor cinci președinți numea Uniunea Financiară, și nume Finanțe integrate pe o piață integrată. Consider că Uniune Financiară, care să aducă la oaltă piețele de capital și cea bancară, este esențială pentru economie economică, pentru o Uniune Economică și Monetară cu adevărat funcțională. Aceasta va trebui să reflecte politica monetară comună. Fără aceasta, nu putem exploata la maximum avantajele monedei unice. Criza ne-a arătat cât de vulnerabilă era zona euro la astfel de provocări, la înghețarea creditelor pe piețele financiare. Fragmentarea financiară a devenit un element major de îngrijorare. Lucrurile s-au îmbunătățit de atunci, dar numai treptat. Și încă suntem departe de unde vrea să fim cu adevărat. sunt uh, motive întemeiate pentru a da dovadă de ambiție și de a merge mai departe spre o uniune financiară, în adevăratul sens al cuvântului. Este o prioritate definitivarea Uniunii Bancare. O decizie în acest sens se așteaptă în iunie. Sunt optimist că așa ceva poate într-adevăr să fie realizat. Dar de ce e important acest lucru? <clears throat> Pentru mine, fragmentarea înseamnă costuri mai mari pentru toată lumea. Înseamnă opțiuni limitate pentru companii și pentru cetățeni. Înseamnă că e tot mai greu să finanțezi o afacere de succes. Înseamnă că e tot mai greu să găsești bine de credit. Când vorbeam despre asta în iunie, nu vorbeam de un nou plan de măsuri, o nouă faie de parcurs, vorbeam de pași concreți, Important în acest context este echilibrul și programarea politicilor vizând reducerea riscurilor și împărțirea riscurilor. <clears throat> Am luat măsuri semnificative în materie de reducere a riscurilor. Ca ministru de finanțe al Portugaliei știu foarte bine care este situația. În Portugalia am reușit să corectăm dezechilibrele. În, în prezent avem un, o balanță comercială pozitivă. Deficitul a scăzut la am reparat și recapitalizat sistemul bancar. Avem o creștere solidă pe un trend ascendent, șomajul scade și alte probleme au fost rezolvate. Împrumuturile neperformante sunt tot mai puține, datoria publică a scăzut considerabil. Cu alte cuvinte, ne-am făcut ordine în propria ogradă pentru că am învățat lecțiile crizei. Când mă uit la ce se întâmplă în alte zone din lume, cum ar fi Statele Unite, este clar pentru mine că zona euro are încă de recuperat. Fluctuațiile economice în anumite regiuni rămân o realitate. Deocamdată am reușit să absorbim efectele acestor evoluții volatile. Zona euro însă, după cum spuneam, este încă în urma Statelor Unite. În același timp, cu cât permite mai multe riscuri în sectorul privat, cu atât mai mult ar trebui să reducem riscul pe plan fiscal. În următoarele luni voi lucra împreună cu colegii mei în uh, în sensul definitivării pașilor următori. Nu e o sarcină insurmontabilă, un, obiectiv, un, un obstacol insurmontabil, pentru că nu începem de la zero. Banca Centrală Europeană supervizează activitatea, activitatea băncilor și a venit cu reguli care îi forțează pe creditorii băncilor falimentare să plătească ei nota de plată, nu contribuabilii. De asemenea, riscurile au fost reduse. Băncile și-au întărit poziția, sporindu-și resursele de capital și reducând cuantumul împrumuturilor neperformante. Odată ce înțelegem foarte bine situația existentă, o să putem identifica imediat măsurile punctuale de care este nevoie în acest context. Vă asigur că privesc lucrurile cum nu se poate mai în serios. În primul rând, Nimeni nu cere transferuri permanente. Nimeni nu dorește un sistem care să poată fi exploatat. Uniunea bancară trebuie să întărească economiile statelor membre prin punerea la oaltă a riscului. Acest concept, într-adevăr, este mult mai fericit decât conceptul de împărțire a riscului. Dorim de asemenea să completăm foaia de parcurs a Consiliului cu aspecte suplimentare privind Uniunea Bancară. Ca în majoritatea uniunilor monetare, trebuie să avem un sistem comun de garantare a depunerilor. Un astfel de sistem îi protejează pe deponenți și reduce riscul de asalt asupra unei bănci de către deponenți într-o țară a zonei euro. Trebuie de asemenea să avem măsuri de protecție în contextul Fondului Unic de Rezoluție. aș deci face încă o dată o comparație cu Statele Unite, unde trezoreria americană oferă astfel de măsură de protecție. Un sistem bancar integrat cu bănci paneuropene este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru buna funcționare a Uniunii Economice și Monetare. Și acum să mă refer la a doua componentă a acestei uniuni, și anume Uniunea Piețelor de Capital. Aceasta este necesară din două motive, în principal. În primul rând, sporește eficiența alocativă a pieței unice. Practic, pune pe picior de egalitate pe cei care fac economii și pe cei care împrumută bani și direcționează fondurile acolo unde acestea sunt necesare. Acest lucru ar trebui să stimuleze inovația și sporește potențialul de creștere, mai ales dacă finanțarea este direcționată spre proiecte durabile, transnaționale de infrastructură. Apoi, Uniunea Piețelor de Capital uh, ne duce mai departe de această dependență de creditele bancare. Proiectul este unul menit aduce un plus de stabilitate. Este o inițiativă care nu poate să aibă decât câștigători, aduce avantaje companiilor de pe piață și cetățenilor europeni. Cetățenii vor avea slujbe mai bune și venituri mai mari de pe urma economiilor făcute. Uniunea piețelor de capital este un proiect ambițios care cere intervenții pe mai multe fronturi de exemplu, o mai, pentru o mai bună procesare a fluxurilor de capital, avem nevoie de o arhitectură financiară adecvată. Pe lângă aceasta, trebuie să eliminăm obstacole transfrontaliere. Asta ne duce la chestiuni cum ar fi asimetria informației, fiscalitate, legea insolvenției și, în termeni generali, calitatea instituțiilor competente. Nu e ușor, e un proiect pe termen lung, însă acest proiect merită un nou impuls și trebuie să se regăsească mai pregnant în dezbaterea europeană. Există sinergie evidentă între Uniunea Piețelor de Capital și Uniunea Bancară. Progresele din aceste două domenii vor simplifica foarte mult găsirea de soluții la probleme cum ar fi dezvoltarea ulterioară a mecanismului european de stabilitate, capacitatea fiscală comună și mai bune reguli fiscale cred că dacă avem un echilibru între solidaritatea fiscală și responsabilizarea fiscală, zona euro, zona euro va dobândi un instrument care, practic, va fi echivalentul bugetului central al altor uniuni monetare aflate într-un stadiu mai avansat de dezvoltare. Sigur, perioada recentă a înregistrat și o serie de probleme economice. De aceea a fost nevoie de aceste mecanisme de împărtășire a riscurilor. Avem tot felul de acronime și rapoarte. Fără de parcurs 2016, raportul celor 5 președinți EMU, Uniunea Monetară și Economică, dar toate acestea nu trebuie să ne distragă atenția de la definitivarea obiectivelor proprii. Când am candidat pentru funcția de președinte a Eurogrupului, am spus că noi, politicieni în ultimă instanță, trebuie să explicăm cetățenilor reformele pe care vrem să le punem în aplicare. Și când vorbim de Uniunea Piețelor de Capital, trebuie să explicăm că noi dorim să facem viața mai ușoară unor firme mici din Finlanda care ar vrea să investească în Franța mai ușor pentru un pensionar irlandez să-și transfere pensia în Germania, pentru o firmă spaniolă să adune capital în Olanda. Este vorba de oportunități reale de fiecare zi pentru cetățeni și pentru companii în Europa. Așa ne creștem potențialul. Și asta mă duce la ultimul punct. Trebuie să ne asigurăm că aprofundarea Uniunii Economice și Monetare este însoțit de responsabilizare democratică. Și astea nu sunt vorbe goale. Recentul ciclu politic din Europa a arătat că există sprijin solid pentru proiectul european și pentru moneda euro. Toate sondajele de opinie ne arată acest lucru. Avem un mandat și trebuie să ne realizăm obiectivele. Trebuie să venim cu soluții pragmatice, așa cum am fost pe perioada crizei, însă acest lucru nu se poate face Uh, slăbind valorile democratice. Dispozițiile din tratate, <clears throat> legislația, toate vor fi respectate, dar în același timp trebuie să venim cu soluții creative pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Întâlnirea interparlamentară, ca cea de astăzi, sunt un exemplu foarte bun a faptului că suntem angajați pe calea implicării tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Centeno, pentru această contribuție deosebit de importantă. Avem șase solicitări de intervenție și avem doar 18 minute la dispoziție. Așa că va trebui să fim foarte stricți. Fiecare vorbitor are la dispoziție două minute. Și am să încep cu domnul Eric Vert din adunarea națională a Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare. Ne-ați spus, domnule președinte al Eurogrupului, că ne aflăm într-o fază de creștere. Este adevărat. Majoritatea țărilor cunosc o creștere importantă. Franța prinde din urmă, Uh, și se află la media creșterii în Uniunea Europeană. Dar există și riscuri aferente. Ați menționat și dumneavoastră unele dintre aceste riscuri. Ați putea să ne spuneți uh, care sunt riscurile pe care le-ați identificat, uh, de exemplu supraevaluarea activelor sau nivelul de îndatorare, care variază de la o țară la alta. De altfel, există diferențe între sectorul privat și datoria suverană pe de altă parte, vorbim și despre economia digitală și monopolul pe care poate să-l ocupe aceasta. Apoi și pe plan instituțional vorbim despre ritmul lent de construire a Uniunii Bancare sau a Uniunii Piețelor de Capital. Pe scurt, care sunt principalele riscuri care ar putea să umbrească această creștere la nivel european și în special în zona euro? Mulțumesc foarte mult! domnul Silva Pereira din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin a-i ura bun venit profesorului uh, Mario Centena și prin a-l felicita pentru alegerea sa în fruntea Eurogrupului. Cred că acesta este un semn de speranță pentru viitorul zonei euro Vorbim despre relansarea ambiției noastre de a obține prosperitate și convergență în Uniunea Europeană. Sarcina dumneavoastră este însă una dificilă. Cu atât mai dificilă cu cât uh, până în luna iunie vă doriți uh, nu doar o foaie de parcurs, uh, ci un plan de acțiuni specifice pentru zona euro. Am două întrebări concrete pentru dumneavoastră. În primul rând, în reforma zonei euro, trebuie să consolidăm capacitatea bugetară a zonei euro. Sunteți optimist sau nu? În legătură cu noua rundă de dezbateri cu privire la noul cadru financiar multianual, pentru că dacă am obține un rezultat prost în urma negocierilor pe marginea CFM, atunci uh, nu vom avea prea multă credibilitate în ceea ce privește capacitatea fiscală a zonei euro. În observațiile dumneavoastră, v-ați mai referit la un alt aspect, care cred că este foarte important, și anume că trebuie să întărim legitimitatea democratică a guvernanței economice. În această idee ce credeți despre consolidarea rolului Parlamentului European în contextul semestrului european ca mijloc de garantare a legitimității democratice a deciziilor adoptate în materie de guvernanță bugetară și economică? Mulțumesc, domnul Matias Firte, din Parlamentul Ungariei. Micro. a Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De, de fapt, aș dori să fac observații pentru următorul set de prezentări. Nu acum, o să revin mai târziu. Bine, domnul José Manuel Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte și eu aș dori să îi urez un călduros bun venit președintelui um, Eurogrup și, bineînțeles, și colegilor săi din staff. Sunt convins că un succes pentru Eurogrup va fi un succes pentru întreaga Uniune Europeană. În uh, Comisia de Bugete vom vota uh, în curând cu privire la noile perspective financiare și la perspectivele privind uh, propriile resurse. Cu toții credem că um, este important să consolidăm zona euro și vrem să ajutăm uh, statele membre care au aderat uh, la zona euro să își îmbunătățească capacitățile. Cred că trebuie să um, avem și un fond monetar european care să răspundă atât șocurilor simetrice cât și asimetrice. Toate acestea necesită resurse proprii, resurse proprii noi. Și întrebarea mea este una foarte precisă am putea cumva să utilizăm jumătate din profiturile băncii centrale europene? Pentru că am avea astfel 8 miliarde de euro pe an. Președintele Eurogrupului este de acord cu ideea că profiturile BCE ar putea fi utilizate ca resurse proprii noi pentru buget? Ce ar însemna acest lucru? Nu înseamnă să luăm bani de la contribuabili, ci de la BCE și tocmai acesta este unul dintre obiectivele noastre în a găsi noi resurse pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Marisa Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por... Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu, la rândul meu, să îi urez bun venit eh, domnului președinte în Parlamentul European. În ceea ce privește foaia de parcurs pentru următoarele câteva luni, există o serie de probleme care nu au fost menționate în prezentarea dumneavoastră. Datoria publică este o astfel de problemă, la fel și problemele care țin de comerț. Aveți planuri pentru un fel de foaie de parcurs care să abordeze restructurarea datoriilor? în perioada următoare, iar în ceea ce privește excedentul, aveți uh, situații pentru, uh, soluții pentru a gestiona astfel de situații? Mulțumesc foarte mult! Un călduros bun venit președintelui Eurogrupului. Nu ați uh, menționat exemplul Portugaliei. În Portugalia, în pofida tuturor presiunilor și în pofida șantajului exercitat de Uniunea Europeană, am reușit uh, să mergem pe calea unei repoziționări pentru a ne apăra drepturile și salariile cu efecte de îmbunătățire a nivelului de trai și a performanței economice. Vorbeam despre această Uniune Economică și Monetară. Și aceasta a fost o limitare majoră în calea noastră. Regulile reprezintă unul dintre motivele pentru care țara a acumulat atât de mult deficit. De ce există această lipsă de investiții publice? Tocmai din cauza acestei situații. Pe mine mă îngrijorează că aprofundarea UEM nu va face decât să crească aceste limitări. 16 ani au trecut de când Portugalia este în urma mediei europene. Și apoi, în ceea ce privește subiectul datoriei. În economiile periferice, datoria este rezultatul Uniunii Economice și Monetare ritmul uh, de reducere a datoriei care ne-a fost impus a presupus că resursele au fost uh, redirecționate și nu ne-au mai ajutat să creăm uh, creștere economică la nivelul țării. Această problemă trebuie să fie rezolvată la nivel european. Ce propuneri intenționați să faceți? Ce soluții intenționați să propuneți pentru a renegocia datoria pentru țări precum Portugalia? Ce soluții ați putea să propuneți pentru ca excedentele să fie folosite pentru investiții publice și nu pentru a plăti datorii? Pentru că de asta au nevoie aceste țări au nevoie să-și canalizeze resursele astfel încât uh, să elimine această dependență de împrumuturi, că, pentru că până acum acesta a fost rezultatul Uniunii Economice și Monetare. Domnule președinte Senteno, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări. Am să încep uh, prin a comenta asupra primei întrebări referitoare la riscurile cu care încă ne confruntăm. Parțial este vorba despre riscuri externe pe care trebuie să le conștientizăm și pentru care trebuie să ne pregătim, astfel încât să putem interveni. Și există și riscuri care rezultă din criză și, bineînțeles, și pe acesta trebuie să le gestionăm într-un mod eficient. Principalul risc pe care îl văd astăzi este riscul de a nu întreprinde nicio acțiune. Dacă nu reformăm și mai mult zona euro pentru a o face mai solidă, mai rezistentă, mai capabilă să facă față următoarei crize, atunci nu ne vom fi făcut treaba. Și bineînțeles, asta înseamnă că trebuie să abordăm riscurile care vin din trecut, din moștenirea trecutului, dar și riscurile externe. Foaia de parcurs pe care o avem în față este destul de detaliată în această privință și cred că doar dacă vom urma această foaie de parcurs, vom reuși să consolidăm Uniunea Economică și Monetară astfel încât să poată face față acestor riscuri. Și acum, dacă îmi dați voi, am să continui în portugheză. Aș vrea să încep prin a spune că resursele financiare ale Uniunii Europene și capacitatea noastră de a le utiliza în mod corespunzător în următorul cadru financiar multianual vor fi factori esențiali în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor comune adoptate. Asta înseamnă că trebuie să vedem care sunt uh, resursele financiare disponibile și să le adaptăm la obiectivele cele mai uh, presante, la prioritățile cele mai importante. Trebuie ca Uniunea Economică și Monetară să devină mai solidă mai rezistentă. Iar uh, dezbaterea cu privire la capacitatea fiscală pentru zona euro este una foarte importantă, într-adevăr. Este foarte important acest lucru pentru că această capacitate fiscală trebuie să fie folosită pentru a răspunde șocurilor asimetrice. Și pe de altă parte, trebuie să ne ajute să îmbunătățim capacitatea de investiție a diferitelor economii pe măsură ce evoluează în acest ciclu economic. Și, bineînțeles, nu trebuie să neglijăm în această dezbatere nici consolidarea bugetului european. În uh, discursul meu am subliniat importanța implicării Parlamentului European în această dezbatere. Și nu putem decât să salutăm faptul că are loc o astfel de dezbatere. Sper că rolul Parlamentului European va deveni și mai important pe mai departe. Într-adevăr, profiturile BCE sunt resurse europene și trebuie să fie avute în vedere și considerate ca resurse europene în această dezbatere. Sunt sigur că Consiliul va analiza această posibilitate. Cu siguranță eu sunt favorabil ideii că acestea sunt resurse europene ce trebuie valorificate la maxim și în mod judicios. Uniunea Europeană și în special zona euro are Uh, foarte multe excedente. Excedentele sunt totuși o formă de economisire. Iar reformele despre care vă vorbeam, legate de Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital, sunt foarte importante din acest punct de vedere, pentru că ne ajută să garantăm utilizarea corespunzătoare a acestor resurse în beneficiul cetățenilor din zona euro. Fragmentarea piețelor, dificultățile în uh, canalizarea resurselor către investiții reduc potențialul de creștere al zonei euro. Și în contextul semestrului european există recomandări specifice și evaluări specifice referitoare la modul în care ar trebui distribuite cel mai bine aceste excedente și uh, cum pot fi soluționate dezechilibrele provocate de aceste excedente. Cred că reformele pe care urmează să le întreprindem vor fi foarte importante pentru că trebuie să ne asigurăm că vom reuși să redistribuim mai bine resursele și excedentele disponibile. Trebuie să existe o mai bună asumare a sistemului de gestionare a excedentelor în zona euro. De fapt, una dintre principalele mize ale creșterii în zona euro este tocmai valorificarea excedentelor. În ceea ce privește subiectul datoriei, au existat foarte multe dezbateri pe marginea acestui subiect și pe marginea modului în care a fost gestionată criza. Există într-adevăr mecanisme de suport și acestea sunt uh, mult mai uh, eficiente decât instrumentele pe care le aveam la dispoziție la începutul crizei. Mecanismul european de stabilitate este un exemplu în acest sens. Și va trebui să continuăm să uh, îmbunătățim și să consolidăm acest mecanism european de stabilitate, astfel încât să fie mai potrivit, mai adecvat pentru nevoile care vor apărea în viitor. Până la urmă, vorbim despre utilizarea resurselor disponibile într-un mod cât mai eficient cu putință. Și vorbim despre implementarea reformelor despre care v-am vorbit pentru a crea mecanisme optimizate care să poată fi puse în aplicare. Mulțumesc foarte mult, domnule Mario Centeno. Also for your uh, strong commitment to Vă mulțumesc foarte mult și pentru angajamentul dumneavoastră uh, pentru a valorifica aceste oportunități, astfel încât să finalizăm Uniunea Bancară și să aprofundăm Uniunea Economică și Monetară, inclusiv prin uh, consolidarea transparenței și um, responsabilizării. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea între Eurogrup și Parlamentul European și, bineînțeles, Uh, vrem să avem un, uh, un dialog puternic între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, care sunt piloni importanți ai democrației reprezentative în Europa. Cred că această conferință aduce o contribuție importantă la consolidarea dialogului interparlamentar în sensul dezvoltării unei uniuni economice și monetare mai transparente și mai solide. Mulțumim foarte mult și mulțumim și lui Mario Centeno. Trecem acum la următoarea sesiune pe un subiect foarte important. Of the EU budget. Thank you. Bien, Doamnelor și domnilor, stimați colegi, haideți să ne continuăm activitatea. Plăcerea deosebită de a vă ura bun venit și de a vă saluta la această ultimă știn- ședință unde vom discuta viitorul cadru financiar multianual care, o sperăm cu toții, va oferi Uniunii Europene mijloacele de a pregăti mai bine viitorul nostru și de a ne proteja. Mm, dați-mi voie să salut pe doamna Amenda Stoianova, președinta a Comisiei Finanțe Buget în Adunarea Națională a Republicii Bulgaria. Domnia sa va prezida primul panel al acestei ședințe de încheiere nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru întrebări, dar uh, vă puteți înscrie la, uh, pentru a interveni și o veți avea o limită de timp de două minute. Îi dau acum cuvântul uh, doamnei Stoianova, și, dar aș sugera <clears throat> să-i ascultăm și pe domnul uh, Günther Oettinger, comisar european pentru bugete și resurse umane, Uh, dânsul va trebui să plece foarte repede, așa că îi dăm domniei sale mai întâi cuvântul. Stimate domnule președinte, domnule eurodeputat Artui, domnilor și domnilor deputați din parlamentele naționale, Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați organizat uh, această reuniune interparlamentară în Bruxelles și cu toată plăcerea îmi doresc să pot discuta împreună cu dumneavoastră despre viitorul Europei și despre viitorul finanțelor Europei. Știm cu toții prea bine că există trei instrumente pentru politică. Pe de-o parte, reglementările, legile, standardele, pe de altă parte, o comunicare convingătoare și al treilea element este reprezentat de uh, promovarea proiectelor. Dimensiunea uh, financiară care provine din uh, bugetele publice. În acest moment lucrăm la un nou cadru financiar multianual din 2021 până în 2027 cadru financiar multianual care va fi propus de Comisie în data de 2 mai în acest an. dreptul mare reuniunea uh, de astăzi uh, vine la momentul potrivit. În statele dumneavoastră sunteți responsabili și pentru bugetele uh, naționale. Pentru a adopta un buget național, pe plan național, este nevoie de o majoritate într-o uh, într-o adunare parlamentară sau în două uh, adunări parlamentare, în Camera Deputaților și în uh, Senat. Și pentru bugetul uh, european uh, este nevoie de o majoritate uh, parlamentară. Este nevoie de o majoritate, pe de-o parte, din partea celor care fac parte din uh, Uh, Comisia pentru Bugete și din partea majorității eurodeputaților și este nevoie de aprobarea Consiliului prin unanimitate. Închipuiți, închipuiți-vă că ar trebui să obțineți unanimitate pentru un buget în uh, propriile parlamente naționale. Vă doresc, vă doresc uh, succes deci am nevoie de 27 de acceptul la 27 de miniștri de finanțe. Am nevoie de, de fapt de 27 de șefi de guvern și de stat pentru că deseori uh, liderii se ocupă de, de acceptarea uh, bugetului și am nevoie și de dumneavoastră. Prin comparație, uh, alegerea un, un uh, papei pare să fie un proces foarte ușor. Tocmai de aceea am nevoie de ajutorul uh, dumneavoastră. Și aș dori să aflu și din partea dumneavoastră cum ar trebui să arate un compromis, un pachet care să fie acceptabil pentru toată lumea. Însă, aș dori să aflu în același timp ce așteptați dumneavoastră, ce așteaptă cetățenii din partea Uniunii Europene. Joi și vineri s-au uh, reunit șefii de guvern și de stat din uh, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a discuta pentru prima dată în mod informal viitorul cadru financiar multianual. Prin uh, comunicarea Comisiei de săptămâna trecută nu am uh, stabilit niciun fel de prioritate, iar caracterul unui meniu. Ce dorim, ce doriți din partea Europei? Ce comandăm uh, Uniunii Europene? Și propunerea mea ar fi să comandăm doar proiecte, teme evoluții în, în care Europa aduce o plus valoare pentru dumneavoastră și pentru cetățenii europeni. Proiecte care pot fi realizate, pot fi finanțate acum uh, costuri reduse pe plan european și care pot rezolva mult mai ușor uh, probleme pentru, uh, cu care se confruntă cetățenii. Acum avem un cadru financiar multianual în desfășurare care se confruntă cu problemele tradiționale, politica de coeziune, politica agricolă comună, capacitatea mecanismul pentru conectarea Europei care se ocupă de infrastructură, sau programul Erasmus Plus care a permis um, milioane de tineri care sunt mobili să um, uh, lege și mai, și mai uh, de aproape statele europene sau programul Orizont 2020. Uh, Acestea sunt sarcinile și programele existente în desfășurare și în ultimii Uh, șapte ani, pentru dumneavoastră și pentru noi, au apărut provocări pe care nu le uh, prevăzusem. Subiectul migrației, uh, refugiații, amenințarea teroristă, siguranța pe plan intern, siguranța, securitatea pe plan extern. Și tocmai în aceste noi domenii, noi priorități apărute, Europa poate aduce o adevărată plus valoare. Săptămâna trecută am participat la conferința pentru securitate de la München, unde au fost prezenți mai mult de 100 de miniștri de externe, miniștri de apărare și a devenit foarte clar acolo că se așteaptă din partea Europei să se ocupe mai mult de propria securitate și că Europa nu se mai poate baza doar pe americani. S-a discutat despre oportunitatea creării unei uniuni de apărare, de investiții comune în, în proiecte de apărare, uh, în, în uh, proiecte de, cer, de cercetare în domeniul uh, uh, militar și că aceste investiții comune ar aduce o clară plus valoare. Un alt exemplu în acest sens. Foarte mulți miniștri naționali spun că controlele de frontiere în interiorul Europei sunt necesare doar dacă controlele la frontierele externe nu funcționează uh, în mod adecvat. Dacă când este vorba de refugiați uh, de solicitanți de azil, când vine vorba de reîntregirea familiilor, eu cred că libertatea de Uh, circulație pentru persoane în interiorul Europei și uh, faptul și uh, renunțarea la controle, controlele la frontierele interne reprezintă un avantaj pentru populația noastră și pentru economia noastră. Însă, atunci ar trebui să-i ajutăm pe prietenii noștri bulgari, pe prietenii noștri eleni sau pe prietenii noștri uh, uh, italieni din, sau cei maltezi, ciprioți, uh, spanioli și așa mai departe, pentru că pentru, uh, pentru că Irlanda, de exemplu, nu se confruntă în mod direct cu provocarea uh, repre, reprezentată de refugiați. Puțini refugiați ajung direct în Finlanda sau ajung direct în Portugalia cu toate acestea, cred că ar trebui să ne organizăm împreună uh, controlele la frontier, frontierele externe. Și acum, dumneavoastră, sunteți cei care trebuie să um, comandați, să, spuți, să spuneți uh, ce, ce vă doriți. În Europa există o interdicție a unui buget care să aibă uh, datorii. Comunitățile uh, locale au orașele, regiunile pot să contracteze în același timp uh, uh, datorii. Însă Europa nu are datorii. Nu putem să ne finanțăm sarcinile contractând uh, datorii. În același timp, nu avem dreptul, competența de a impune taxe de a colecta taxe. Însă avem nevoie de mijloace financiare pentru a ne achita de sarcinile care ne revin. Și acum avem două lacune, două găuri în buget în viitorul cadru financiar multianual. Una dintre aceste lacune este uh, reprezentată de uh, Brexit. În urma retragerii regatului din Uniunea Europeană vom avea o o gaură de 12-13 miliarde de euro în fiecare an. Apoi, prin noile sarcini apărute, apărare, siguranță, teme pe de care în mod rațional este mai bine să ne ocupăm pe plan european, avem nevoie de alte, de alte surse, de noi fonduri. În ceea ce privește Uh, Brexitul propunem o finanțare în proporție de 50% prin realocarea fondurilor deja existente și 50% prin noi contribuții din partea uh, statelor uh, membre. Când vine vorba de noile priorități, de care ar trebui să ne ocupăm doar dacă este neapărat nevoie de ele, propunem 80% fonduri noi și 20% economisiri din uh, bugetul deja existent, din structura bugetară deja existentă. În statele membre se poartă o discuție destul de uh, controversată în acest moment. De curând am vizitat un uh, stat membru unde uh, ministrul responsabil pentru agricultură mi-a spus, poți să faci ce vrei, însă nu o să accept niciun fel de reducere în domeniul agricol. Apoi cei responsabili pentru politica regională uh, m-au abordat și mi-au spus nu acceptăm nicio reducere pentru politica de coeziune. Am, mi-au fost prezentate liste cu semnături, sute de semnături din partea uh, tuturor acestor regiuni care susțineau că nu vor accepta reduceri. Însă nu vom putea accepta, uh, nu vom putea evita aceste reduceri. Însă dacă cineva uh, știe, are vreun unchi uh, foarte bogat sau așteaptă o moștenire, l-aș invita să ne pună acest cadou sub pomul de Crăciun. Însă, invers, să acoperim lacuna lăsată de Brexit doar prin economisiri ar fi un lucru greșit pentru că nu îmi doresc să dăunez în mod uh, semnificativ politica agricolă comună sau politica de coeziune. Deci nu trebuie să tăiem um, orbește. 5, 10, uh, la sută reducere ar fi acceptabile, însă 20-30% reduceri în mod sigur ar fi inacceptabile. Drept urmare, Uh, este evident că toată, toate regiunile europene trebuie să poată să continue să profite de pe urma pro, uh, programelor de coeziune. Aș dori ca două programe să nu, uh, să nu se bucură de o finanțare redusă pe viitor, din potrivă, de să aibă o finanțare suplimentară pe viitor, și anume Erasmus Plus, dedicat generației tinerilor, tinere și uh, Orizont 2020, care este, Orizont 2020 este foarte important pentru uh, puterea de inovare și pentru competitivitatea viitoare a continentului european. În următoarele zile, Parlamentul European va discuta două rapoarte dedicate noului cadru financiar multianual. Ambii raportori sunt uh, prezenți și după uh, îndelungi dezbateri, uh, au ajuns la concluzia că, pe de o parte, va fi nevoie de o, o mărire a plafonului maxim din venitul național brut de până la 1,3%. O minoritate a statelor membre uh, insistă asupra procentului de 1,0%. Este, de fapt, uh, interpretarea bugetului european a lui uh, David Cameron. Și uh, eu plec de la premisa că dacă unii vor insista asupra procentului de 1,0% și ceilalți vor insista asupra 1,3%, uh, Putin și Erdogan vor fi câștigătorii și Europa va fi uh, cea care uh, va pierde. Viitorul Europei trebuie să aibă o finanțare garantată. Tocmai de aceea aș dori să lansez un apel tuturor. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate fără a încerca să obținem uh, un, o soluție de compromis, nu vom putea ajunge la o unanimitate. Compromisul este important și tocmai de aceea insist atât de mult asupra uh, sa. O ultimă observație pentru astăzi. Prin actualul cadru financiar uh, multianual pregătim a șasea, a șasea ediție a acestui cadru. Jacques Delors a fost uh, responsabil pentru prima ediție a acestui buget. Însă există o există un uh, element inedit de, de această dată. Uh, va avea loc o alegere europeană după, înainte, înaintea adoptării acestui buget. Deci putem să putem să alegem, putem să adoptăm acest buget înaintea sau după acestor uh, alegeri. Uneori problemele sunt, uh, sunt amânate și poate dacă le amânăm se rezolvă de la sine, însă în acest caz nu se va întâmpla acest lucru. Dacă vom mâna această luarea acestei decizii, atunci agricultorii, uh, primarii, administrațiile locale, cercetă, cercetătorii europeni Um, vor avea de suferit. Deci cu cât vom adopta mai repede acest cadru financiar multianual, cu atât, cu atât mai bine. Data trecută, în iunie 2011, Comisia Barroso a făcut propunerea, după care nu s-a mai întâmplat mare lucru. Și în uh, 15 uh, decembrie 2013 s-a luat decizia finală, ceea ce a însemnat că anul 2014 a fost un an uh, aproape pierdut în totalitate pentru că trebuie să fie, a fost nevoie de negocierea acordurilor, programelor cu regiunile timp de un an. Deci dacă este să învățăm ceva din greșelile făcute în trecut, ar trebui să profităm de timpul pe care îl avem la dispoziție de acum până la Paștele de, a, din anul viitor pentru a clarifica toate aceste aspecte legate de bugetul european. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Îi dau acum cuvântul doamnei președinte Stoianova, care va fi moderatoarea celei de-a doua părți. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Artui. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, prin urmare trebuie să ne mișcăm repede. De aceea, practic, fără preambul, am să-i dau cuvântul doamnei Marinela Petrova, ministrul al finanțelor în Bulgaria. Aveți 5 minute. De dragul conciziei, am să vorbesc mai întâi din perspectiva Bulgariei, ca deținătoare a președinției Consiliului și aș vrea să rostesc și eu câteva cuvinte în sprijinul spusului domnului Oettinger. Noi, președinția Consiliului, cooperăm îndeaproape cu președințiile austriece și române pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor ambițioase stabilită de comisie pentru a asigura definitivarea cadrului financiar multianual uh, până înainte de Paște. Credem că putem face asta. E un program realist dacă ne gândim că toată lumea face un maximum de efort pentru a face ceea ce trebuie făcut. Propunerea Comisiei a fost publicată pe 2 mai, așa că suntem gata să începem faza exploratorie pentru negocieri pentru a avea prezentările necesare pentru reprezentanțele permanente și o să avem o primă prezentare la Coreper și apoi o să începem activitatea grupului Prietenii Președinției, grupului de lucru Prietenii Președinției, pentru a putea avea un număr maxim de întruniri, probabil maxim două pe lună, pentru a putea astfel definitiva faza explicativă și a trece apoi uh, sub președinția austriacă la etapa următoare. Recenta comunicare a Comisiei, uh, publicată cu câteva zile în urmă, este extrem de bună, merge în direcția cea bună, focalizând discuția, evidențiind principalele opțiuni care permit statelor membre să aleagă ceea ce le convine din opțiunile oferite. Considerăm că este necesar să avem o ușoară creștere a plafonelor în cadrul financiar multianual, mai ales dacă ne gândim că foarte multe noi politici urmează să fie demarate și vor trebui puse în aplicare pentru a face față provocărilor actuale sau viitoare, cum ar fi migrația, securitatea externă la frontieră și așa mai departe. Între timp, vrem să ne asigurăm că există într-adevăr un echilibru adevărat între cele trei funcțiuni principale ale finanțelor publice, cea alocativă, distributivă și destabilizare să nu uităm politica de distribuție corelată strâns cu componentele coeziune și agricultură. Acestea sunt direcțiile tradiționale și am vrea ca aceste politici de o maximă importanță să fie definitivate și integrate, așa cum se spune în comunicarea Comisiei. Cam atât aș fi avut de spus. Am să închei prin a vă spune că logo-ul președinției noastre, coeziunea, apare printre cele trei priorități evidențiate acolo și foarte mult am dorit ca politica de coeziune să rămână una dintre principalele politici europene comune și una dintre funcțiunile principalele bugetului european. Vă mulțumesc! Благодаря, cu Petrova, Însă... Mulțumim, foarte mult, doamna Petrova, vă mulțumim și pentru concizie. Dați-mi voi acum să dau cuvântul domnului Ian Olbricht și doamnei Isabel Toma, co pentru cadrul financiar multianual din Comisia Bugete a Parlamentului European. Fiecare aveți 5 sau 6 minute la dispoziție, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Noi suntem coraportori pentru cadrul financiar multianual. Eu reprezint uh, grupul PPE, coraportarea mea reprezintă grupul socialist, așa că totdeauna trebuie să găsim un compromis nu doar între noi doi, ci și între grupurile pe care le reprezentăm, însă acum am dorit să vă explicăm poziția noastră ca Parlament, ca instituție, noi nu așteptăm să ni se dea un loc în această procedură. Noi am reacționat la primul document al Comisiei, la al doilea document al Comisiei. În această săptămână vom definitiva poziția noastră politică și a întregului în această săptămână în Comisia Bugete și în luna viitoare poziția Parlamentului. Noi avem însă 750 de oameni reprezentați aici mult mai mulți decât la Consiliu. E mai complicat decât alegerea unui papă. Dar care e poziția noastră? Uh, știu că lucrurile sunt evidente pentru reprezentanții Parlamentului Național. Ai două strategii la dispoziție. Ori spui ce ai vrea să realizezi, care vor fi costurile și de unde vin banii. Noi am început cu ce am vrea să facem. Sau se poate începe și altfel. Spunem, plătim 1% și vedem ce putem face cu acest 1%. Sunt două strategii complet diferite. Dar care e realitatea? Realitatea e că noi și guvernele naționale spunem care sunt obiectivele și după aceea spun, dar fondurile vor fi 1%. Deci o contradicție între prioritățile evidențiate și fondurile identificate. Noi, ca Parlament, suntem într-o situație diferită. Noi avem aici grupuri politice diferite și spunem foarte bine, dacă avem aceste priorități, bun, dar avem bani să le finanțăm. Dacă nu le putem finanța, trebuie să intervenim la priorități, pentru că altfel trebuie să găsim, trebuie să găsim mai mulți bani. Și în Parlament ai partidele pro-europene care spun noi am vrea mai mulți bani să intre sau ai partidele eurosceptice din Parlament sau chiar partide anti-europene și ele vor spune, foarte bine, dacă nu avem bani să finanțăm prioritățile, atunci haideți să mai tăiem din aceste priorități, să mai reducem competențele Europei, să reducem bugetul. E o dezbatere extrem, extrem de aprinsă și asta e întrebarea, în ultimă instanță, ce vrem de la Uniunea Europeană astăzi. Noi, Parlamentul, ne-am propus un mod de comportament extrem de pragmatic. Am spus, avem un anumit standard pentru măsurile întreprinse de Uniunea Europeană. Haideți să începem de la acest standard, să reducem bugetul cu contribuția Regatului Unit și să stăiem în același timp și ceea ce primește Regatul Unit de la UE, ca să avem balanța pe net. Să vedem care e contribuția fără britanici, să vedem ce merge la agricultură cu excepția a ceea ce au britanicii. Și apoi s-a spus, haideți să triplăm Erasmus Plus pentru că e foarte important și un program de succes. Să dublăm COSME și ei, programul pentru ocuparea tinerilor. Și să mai vedem cu apărare, securitate și imigrație. Și și după aceea să facem socoteala. Socoteala e aproape 1,3 noi n-am început cu 1,3% din produsul european. 1,3 e rezultatul analizei noastre și acum noi, ca Parlament, vom întreba Consiliul. Bun, dacă nu sunteți de acord cu asta, ce propuneți pentru tăieri? Ce tăiem din bugetul european? Și anume, la ce renunțați? La care competență renunțați? Renunțați la controlul frontierelor? renunțați la cercetare, renunțați la politica de coeziune sau la, la politica agricolă comună și care va fi reacția cetățenilor? Înainte de a da cuvântul colegei mele, am să vă mai spun doar că Parlamentul European, unde sunt reprezentate exact aceleași partide politice pe care le reprezentați și dumneavoastră, noi încercăm să reprezentăm exact aceleași familii politice la nivel național și la nivel european. Și în această calitate noi cerem guvernelor, spuneți lucrurilor pe nume, spuneți-le pentru noi și pentru cetățenii europeni, spuneți-le oamenilor la ce se pot aștepta de la Uniunea Europeană. Pentru că dacă așteptările cresc și noi nu ne ținem de cuvânt, oamenii o să-și piardă încrederea în Uniunea Europeană și o să spună Uniunea Europeană nu funcționează. Asta este problema numărul unu pentru noi, în ciuda diferențelor de partid din această instituție. Noi încercăm să venim cu o poziție comună, spun, haideți să fim cinstiți și clari. Ce vrem de la Uniunea Europeană? Doamna Toma, mulțumesc, domnule președinte nu se vorbesc în limba franceză. Pentru Europa, cum se întâmplă adesea în viață, de- declarațiile de dragoste sunt minunate, dar nu țin prea mult. În dragoste și pentru Europa, important uh, sunt dovezile concrete de dragoste. Dovada dragostei este bugetul. Am auzit o fel de declarații de dragoste pentru Europa, dar dovezile au fost mai puțin tele. Și sunt tot mai puține, de la an la an. Am văzut de câteva ori cum bugetul a fost tăiat în ultimii ani. Un cadru financiar multianual inferior celui anterior. De la an la an, scăderi bugetare. Bugetul din 2018, dacă luăm în calcul și inflație, este sub cel din anul anterior. Dar în fiecare lună, tot felul de declarații, vin noi priorități pentru Uniunea Europeană. Ni se cere să facem mai mult, bază la frontiere, apărare colectivă, investiții, cu mai puține resurse. Asta nu e rezonabil și nu e posibil. Domnule comisar, dacă dorim un compromis și credeți-mă că știu ce, ce, ce înțeleg prin compromis, pentru că avem un, am un coraportor de la, dintr-o altă familie politică. Facem compromisuri în fiecare zi. Dar pentru ca un compromis să treacă, trebuie să fie acceptat de toată lumea. Din perspectiva noastră, statele membre au tot interesul să accepte să păstreze bugetul cel puțin la nivelul actual. Și când spun să-l păstreze, dacă ne gândim că pleacă Regatul Unit, Că ne place sau nu, după cum spunea și domnul Olbrich, coraportorul meu, ajungem la echivalentul a 1,3% din PIB-ul european. Asta presupune finanțarea politicilor tradiționale, creșterea anumitor politice talon, Erasmus, cercetare și câteva alteva, plus noile politici și măsuri și cu acestea ajungem la 1,3% din venitul național brut. Și apoi, care ar fi pașii următori? Doamna Mariela Petrova ne-a spus două întruniri pe an între Consiliu și Comisie. Ne bucurăm, o felicităm pentru acest contact sistematic între Comisie și Consiliu. Dar ce ați prevăzut pentru discuțiile cu Parlamentul European. Vă reamintesc, procedura e clară. La sfârșitul întregului demers, noi trebuie să ne pronunțăm pe marginea propunerii eh, Comisiei în, și preluată de Consiliu, dacă vrem să ne dăm acordul, trebuie să avem discuții, trebuie să avem contacte. Cum vom lucra împreună și cu implicarea parlamentelor naționale pe care încercăm să le contactăm cât de des posibil. Și ca să închei, după cum spunea și domnul Olbricht, am să spun și eu, nu există o baghetă magică aici. Dacă vrem să păstrăm bugetul la nivelul actual, după cum spuneam, nu mai putem să ne bazăm pe bugetele naționale. Și asta nu e bine pentru bugetele naționale, că au prioritățile lor, și nu e bine pentru bugetul Parlamentului European, care scade constant. Există doar o singură soluție să revizuim de la bază politica bugetară europeană și anume să găsim resurse proprii. Din acest motiv, Parlamentul a decis și va vota o corelare a cadrului financiar multianual și o propunere privind resursele proprii. Împreună cu coraportorii pe resursele proprii am stabilit o ordine de zi absolut paralelă și similară și o să mergem până la capăt pe această cale, până ce se obține consimțământul Parlamentului pentru viitorul cadru financiar multianual, care, sper, doamnă Petrova, va schimba, sper să-l corectez vorbitoarea, sper că cei de la Consiliu își, își vor schimba puțin perspectiva. Nu pot să cer consimțământul unui parlament proaspăt ales, cu o comisie încă în curs de formare. De aceea vă întreb, aveți în vedere o procedură comună de lucru? Ați putea modifica puțin calendarul pentru ca negocierile și cu Parlamentul să înceapă cât de curând posibil. Vă mulțumesc. Благодаря ви. Mulțumesc foarte mult, domnule Artui. Aveți cuvântul astfel încât să prezidați în continuare această dezbatere. Mulțumesc, doamnă copreședintă. Mulțumesc. Îi dau cuvântul lui domnului Mair Alcaia, membru al Comisiei de Finanțe din Camera Reprezentanților din Olanda, pentru o intervenție de maxim 5 minute. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, distinși reprezentanți, uh, dragi prieteni europeni. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit perspectivele cu privire la viitorul cadrului financiar multianual. Sunt onorat uh, să prezint o nouă perspectivă asupra acestei discuții din punctul de vedere al Partidului Socialist um, din Olanda. Aș vrea să mă acces pe două puncte. Primul și cel mai important este că un cadru solid are nevoie de sprijin suficient în toate statele membre. Și aș dori să fiu sincer, doamnelor și domnilor. Mi-ar fi plăcut uh, să vă pot spune că nu are loc nicio dezbatere despre eficiența și eficacitatea cheltuielor bugetare europene, însă, din păcate, există o astfel de dezbatere. Ca socialist și Uh, ca internaționalist, uh, apreciez foarte mult solidaritatea. Este o virtute importantă pentru mine, dar dacă ne uităm la Fondul Social European, la politica agricolă comună sau fondurile de coeziune, există scepticism în rândul populației noastre. Oamenii, pe bună dreptate, se întreabă dacă solidaritatea și redistribuția bogăției pot să fie mai, cel mai bine organizate la scară europeană creșterea contribuției statelor membre la bugetul european, fără a aborda acest scepticism în rândul comunităților, va fi în beneficiul naționaliștilor, care oricum erau împotriva corporațiilor uh, internaționale și deja asistăm la această situație nu doar în Olanda. Și ajung acum la al doilea punct. Brexitul oferă o oportunitate foarte mare în această privință avem mai multe opțiuni acum că acest uh, stat membru, un contribuitor net, a ales să părăsească Uniunea Europeană. Acum ar trebui să le demonstrăm tuturor naționaliștilor că Uniunea Europeană uh, nu poate să ceară tot mai mult de la statele membre după fiecare criză, iar alternativa este că să demonstrăm că oamenii pot să influențeze direcția acestui uh, tren care circulă prin Uniunea Europeană. Prin urmare, vocea Parlamentelor Naționale nu poate să fie ignorată și astăzi vreau să vă transmit clar opinia noastră cu privire la viitorul Europei și al cadrului financiar multianual și anume că uh, o Uniune Europeană mică și eficientă în care uh, doar proiectele cu dimensiune transfrontalieră au prioritate. Cofinanțarea acestor proiecte uh, împreună cu statele membre ar trebui să fie o normă și nu o excepție și astfel influența instituțiilor europene ar fi redusă la minim. Un buget care îndeplinește această ambiție este un buget ajustat după Brexit. Abia atunci putem să asigurăm un sprijin eficient și suficient pentru cadrul financiar și să recâștigăm încrederea populației. Aștept cu nerăbdare discuția cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Merci. Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule Alcaia à ceux d'entre vous, chers collègues, qui l'avaient. Acum le dau cuvântul colegilor care s-au înscris la cuvânt. Zece colegi au cerut să intervină. Vă rog să vă încadrați în uh, două minute. V-aș fi profund recunoscător. Primul este Andrei Slacta din uh, Parlamentul din Polonia. Poate că ne-a părăsit între timp. Apparemment. Eh, da. De fapt, nu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că am să încerc să fiu foarte succint. Guvernul eh, polonez și Parlamentul Poloniei urmăresc uh, discuția referitoare la buget și vrem să subliniem că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce a funcționat în politicile de coeziune și politica agricolă comună. Așa cum uh, spunea și comisarul Oettinger, acestea au o valoare adăugată europeană foarte mare. Suntem profund convinși că politica de coeziune și instrumentele sale reprezintă un instrument optim care ajută la convergență între statele membre. Credem că această plus valoare mare are legătură cu proiectele de infrastructură și facem un apel la dumneavoastră ca de îndată ce veți începe să lucrați la noul uh, CFM, să vă amintiți că trebuie să susțineți uh, din fonduri europene uh, proiecte mari precum Via Carpatia sau Via Baltica. Acestea sunt proiecte absolut esențiale, nu doar pentru uh, statele nordice sau pentru statele din Europa Centrală. Nu, sunt proiecte cheie pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Guvernul Poloniei și Parlamentul Poloniei sunt um, convinse că ceea ce se propune în uh, PAC sau în politica de coeziune poate să fie un răspuns foarte potrivit la marile provocări cu care ne confruntăm, precum schimbări climatice, economia circulară sau îmbunătățirea și promovarea inovației și piața digitală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul lui Ian Kreiner din Parlamentul Austriei. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să comentez doar cu privire la chestiunea resurselor proprii. Cred că sunt foarte multe taxe și ar fi o idee bună ca statele membre să colecteze la nivel național. A classical prisoner's dilemma? Um... Pentru că ne-am confruntat cu o dilemă de exemplu, taxa pe kerosen, Dacă un singur uh, stat membru colectează taxa, atunci doar acel stat este afectat, la fel și cu taxa pe tranzacțiile financiare. Sau a treia posibilitate este taxa pe emisiile de dioxid de carbon, care ar afecta numai industriile naționale din statele membre respective, dacă ar face-o pe cont propriu. Așadar, când uh, nivelul european se gândește la resursele proprii, ar trebui uh, să se concentreze pe taxele pe care statele membre nu le pot colecta în mod eficient. Și atunci am avea un um, excedent și un efect pozitiv pentru statele membre. Iar Uniunea Europeană ar avea uh, banii de care are nevoie pentru proiecte importante. Și acum, sigur, există situații în care statele membre nu pot sau nu vor să contribuie la Uniunea Europeană și dacă schimbăm abordarea, cred că putem beneficia cu toții. Dau acum cuvântul raportorului general pentru buget al Uniunii Europene 2018, Siegfried Mureșan. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger, dragi colegi. Este evident uh, că sarcina noastră este să dăm un nou CFM Uniunii Europene, care să definească în mod clar relația între cetățenii europeni și instituții în următorul deceniu. Opinia mea este că trebuie să găsim echilibrul potrivit între prioritățile tradiționale care erau agricultura și politica de coeziune, care sigur sunt și ele importante, pentru că ne ajută să dezvoltăm regiunile cel mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene și siguranța alimentară. Asta când mă refer la agricultură. Deci trebuie să găsim echilibrul potrivit între prioritățile tradiționale și noile priorități care înseamnă o mai multă siguranță și o mai multă securitate și mai multă apărare pentru cetățeni. De asemenea, combaterea terorismului, combaterea crizei migrației, investiții sporite în uh, inovație, în cercetare și dezvoltare pentru a crește competitivitatea economiei noastre. Deci avem nevoie de echilibrul potrivit și avem nevoie de mai multă flexibilitate. Am văzut acest lucru în uh, negocierea bugetului Uh, Uniunii Europene pentru 2018. CFM pentru 2014-2020 a fost um, decis în 2013, uh, când nu anticipasem uh, criza migrației și apoi au venit amenințări teroriste, amenințări la adresa securității. Acum însă trebuie să alocăm bani pentru tot ceea ce este important, abordând în același timp criza migrației și criza refugiaților să dăm bani pentru acordul cu Turcia sau fondul EFSI, care prevede investiții de peste 200 de miliarde uh, de euro de la statele membre. Am făcut acest uh, lucru pentru că a fost uh, bine. Am avut un EFSI similar și pentru Africa. Deci mesajul meu este că flexibilitatea este cheie, pentru că altfel, în următoarea perioadă de programare, ne vom afla în situația de a le spune cetățenilor că prioritățile noastre sunt în pericol, dacă cumva se întâmplă ceva neprevăzut. Și în încheiere, uh, sunt colegi uh, care sunt preocupați uh, dacă trebuie să plătească un euro în plus la bugetul Uniunii Europene. Ideea este că trebuie să stabilim prioritățile și să vedem la ce ne așteptăm din partea Uniunii Europene. Noi vrem ca Uniunea Europeană să facă mai multe pentru a securiza granițele externe, pentru a îmbunătăți apărarea și pentru a combate terorismul. Uniunea nu poate să facă mai mult cu mai puține resurse. Bineînțeles că implementarea este importantă Bineînțeles că o mai bună cheltuire a banului public este importantă și Comisia face foarte multe în acest sens, însă nu putem să realizăm mult mai multe cu mult mai puțini bani. L-am ascultat pe domnul Alcaia și pe domnul Kreiner din Austria. Uh, Uh, sunt colegi care spun nu vrem să plătim niciun cent în plus, dar realitatea este următoarea. Dacă vreți ca Uniunea Europeană să livreze mai mult, bineînțeles că trebuie să avem o creștere moderată, responsabilă a bugetului. Și mesajul meu către dumneavoastră este următorul. Da, va trebui să plătiți un pic mai mult la buget, dar veți și primi mai multe beneficii de pe urma bugetului și, cetă- cetățenii din Uniunea Europeană vor obține mai mult. Așadar, uh, beneficiile nete pentru statele membre nu vor fi uh, mai proaste. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat voie să vorbesc un minut în plus. Merci. La parole est maintenant à Mathias. Mulțumesc, domnul Matias Filt din Parlamentul Ungariei. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A 2020 Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor! Cadrul financiar multianual post-2020 uh, presupune numeroase provocări, uh, printre care pierderea a 10-12 miliarde de euro ca urmare a Brexitului. Și, bineînțeles, există și costurile suplimentare aferente politicii de securitate și apărare. În plus, trebuie să permitem și extinderea către Balcanii de Vest și și aceasta are anumite costuri. Uh, totuși, pentru a compensa această pierdere de venituri, ar trebui să avem contribuții suplimentare din partea statelor membre și nu în detrimentul uh, politicilor tradiționale ale Uniunii Europene. Este important să sprijinim uh, convergența și competitivitatea politicilor în viitor. Prin urmare, nu sprijinim uh, reducerea semnificativă a finanțării pentru coeziune. Credem că, în primul rând, trebuie să determinăm obiectivele și prioritățile noului buget, după care trebuie să repartizăm și să alocăm resursele bugetare. Trebuie să creăm un cadru care să fie simplu, transparent și bun pentru toată lumea. Ungaria este pregătită să își uh, crească contribuția la buget după 2020. Asta înseamnă uh, creșterea contribuției uh, la VNB peste 1,1%. Dar pentru asta avem nevoie de propuneri bine gândite și priorități clare. Propunerile vor fi prezentate cel mai târziu în mai 2020 aceasta va permite Consiliului și Parlamentului să-și finalizeze activitatea legislativă în timp util. Din punct de vedere politic și practic, trebuie să avem un acord cât mai curând posibil, pentru că trebuie să asigurăm certitudinea juridică și securitatea financiară pentru utilizatorii fondurilor europene. Vă mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Elias Miriantus, care este membru în Parlamentul Ciprului. care Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογουμένως... Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenția domnului comisar Oettinger a fost uh, interesantă și cred că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că viitorul cadru financiar multianual uh, va oferi garanțiile necesare pentru ca Europa să poată să facă față viitoarelor crize. Statele membre în continuare trebuie să se bucure de asistența necesară primită din bugetul Uniunii Europene. Solidaritatea trebuie să fie inclusă și menționată în mod explicit în viitorul CFM. Politica agricolă comună, de, de asemenea, trebuie să reflecte această idee a solidarității, care trebuie să se regă, regăsească și din punctul de vedere al uh, solidarității teritoriale. Protejarea frontierelor europene este importantă, la fel cum uh, este importantă protejarea resurselor energetice ale Uniunii Europene. Există, de exemplu, zăcăminte naturale Uh, care nu pot fi accesate de un stat membru al Uniunii Europene datorită potrivirii din partea unui stat terț care nu face parte din Uniunea Europeană. Aceste zăcăminte naturale, energetice, cred că trebuie să poată fi folosită din punctul de vedere al politicii de coeziune și al politicii agricole comune. Uh, Acestea pot juca un rol important pentru reducerea disparităților existente între statele membre ale Uniunii Europene. Ele să trebuie să se bucure de o finanțare adecvată în viitorul cadru financiar multianual când vine vorba de președinția bulgară, sperăm că aceasta va promova în continuare importanța coeziunii europene. Privind înspre viitor, trebuie să ne asigurăm că caracteristicile specifice naționale sunt respectate, că acordăm atenția cuvenită uh, zonelor uh, și regiunilor izolate și insulelor uh, retrase. Comisia Europeană se referă la uh, importanța garanțiilor oferite. De asemenea, sistemele naționale, sistemele naționale de educație, programele speciale pentru învățământ vocațional trebuie să fie consolidate și mai mult, pentru că ele uh, vin în întâmpinarea necesităților concrete de pe piața muncii. Nu trebuie să pierdem din vedere nici economia digitală, trebuie să lucrăm împreună cu Organizația Internațională a Muncii, cu partenerii sociali pentru a încerca să țină cont de toate aceste aspecte. Mulțumesc! Are acum cuvintele are, are cuvântul domnul Papadimulus, coleg la Parlamentul European și vicepreședinte al Comisiei Econ. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că, așa cum au spus și coraportorii Parlamentului European în legătură cu viitorul CFM, trebuie să investim mai mult în viitorul nostru comun, pentru că toate statele membre vor avea de câștigat dacă vom face acest lucru. Atât statele membre care sunt contribu- uh, contribu- care contribuie în mod net și cele care uh, au de beneficiat în mod uh, net de pe urma bugetului european și procentul de 1,3% este minimul pe care ar trebui să îl ceară Parlamentul European. Și Parlamentul European trebuie să își păstreze, să-și apere cu toată fermitatea această poziție. În plus, programe cum ar fi Erasmus Plus, Orizont 2020 ar trebui să se bucure de o finanțare uh, suplimentară și să nu renunțăm la fondurile prevăzute pentru politica agricolă comună și politica de coeziune. Desigur, au mai, au, au mai fost adăugate uh, sarcini suplimentare pentru Uniunea Europeană legate de securitate, de a face față amenințării teroriste și pentru toate aceste priorități, statele membre vor trebui să furnizeze uh, o finanțare în plus vom avea nevoie de două, trei surse suplimentare de venituri proprii. Mă gândesc la o taxă specială pe kerosen sau pe dioxid de, de carbon, care ar putea reprezenta un venit propriu important pentru Uniunea Europeană și ar fi utilă de asemenea pentru a evita uh, dumpingul uh, fiscal, pentru că sunt uh, bani care ajunge direct în bugetul european. Cred că, în general, ar trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție. Să, cer, să cerem uh, resurse financiare uh, suplimentare, să depășim abordarea egoistă de care dau dovadă anumite state membre vis-a-vis -vis de uh, proiectul uh, european. Merci, la parole Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui Cristos Taikuras din Parlamentul Elen. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει πολλές νέες Vă mulțumesc, domnule președinte. Europa se confruntă cu numeroase provocări și în aceste condiții avem nevoie de un nou cadru financiar multianual mai simplu și mai puternic. Trebuie să ne asigurăm că va fi ușor uh, de implementat acest cadru, că aduce o adevărată valoare adăugată și un efect de multiplicare, de leviera fondurilor uh, cheltuite din uh, bugetul european. Însă, după cum a spus și doamna Petrova, pare să lipsească o perspectivă pe termen lung din punctul de vedere al stabilității macroeconomice și pentru acest lucru trebuie să oferim mai multe stimulente statelor membre, astfel încât acestea să poată fi mai solidare între ele și să existe echilibrul potrivit între uh, finanțarea din proiectelor din bugetul european și respectarea uh, statului de drept. Europa trece printr-o perioadă dificilă și cred că avem nevoie, drept urmare, de mai multă sol- solidaritate între statele membre pentru a face față provocării reprezentate de migrație. Politica agricolă comună, cea de coeziune, nu trebuie să fie ignorată, trebuie să investim mai mult în educație, în cercetare, în uh, apărarea uh, frontierelor externe, să oferim mai mult sprijin uh, tinerilor, mobilității acestora și, în fine, atunci când discutăm despre venituri și cheltuieli, trebuie să găsim noi resurse care să ne permită să găsim răspunsurile potrivite la toate aceste întrebări. Are cuvântul domnul Dan Barna din Parlamentul României. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președintă. Discuțiile noastre de astăzi se referă nu doar la cadrul financiar multianual viitor, ci la viitorul general al Uniunii Europene și în acest punct de vedere cred că o idee generală este că procesul, acest proces de reflexie nu ar trebui să adâncească această separare între statele care contribuie în mod net și cele care beneficiază în mod net de pe urma bugetului uh, european. În al doilea rând, Transparența este foarte importantă. În acest moment, uh, cetățenii europeni au tot mai puțină încredere în politici, în prioritățile politicii europene și aceste uh, politici europene trebuie să fie mai bine explicate, astfel încât uh, procesul decizional să fie mai ușor de înțeles și mai ușor de asumat. Din acest punct de vedere, dezbaterea privind uh, viitorul Uniunii Europene trebuie să reflecte situația din fiecare stat membru în parte. Desigur, Brexitul va duce la o reducere a bugetului, mai ales când vine vorba de viitorul cadru financiar multianual. Însă lacuna apărută trebuie să fie acoperită pentru a nu, astfel încât să nu apară poveri suplimentare pentru statele membre. Nu trebuie să fie ignorate domenii cum ar fi economia digital, digitală și educația și cercetarea. De asemenea, considerăm că viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie simplificat, în același timp să fie identificate noi Uh, surse de finanțare prin diversificarea propriilor uh, uh, resurse ale bugetului Uniunii Europene pentru ca Uniunea în general se poate să facă față mai bine viitoarelor provocări neprevăzute, așa cum a fost criza migrației. Flexibilitatea, este, flexibilitatea bugetului din acest punct de vedere este, este importantă. Și în ultimul rând aș dori să mă pronunț că sunt de acord că modul în care vom structura viitorul cadru financiar multianual va fi esențial pentru viitorul nostru stabilirea noilor priorități, cum ar fi economia digitală, piața unică, uh, nu trebuie să însemne ignorarea politicilor tradiționale importantă pentru noile uh, state membre ale Uniunii Europene. Și în acest moment politica de coeziune ar trebui, ar trebui să fie adaptată contextului uh, actual. Politica de coeziune trebuie să rămână în centrul uh, proiectului european și după anul 2020. Mulțumesc. Are cuvântul Sof- doamna Sofia Ribeiro din Parlamentul Portugaliei. Ehm, un um apel... Mulțumesc foarte mult. Domnul comisar Oettinger a cerut un plus de flexibilitate din partea parlamentelor și a instituțiilor în negocierea următorului cadru financiar multianual. Cred că acest apel la flexibilitate, în, mai ales în contextul Brexitului, Eh, va fi un lucru care ne va ajuta și Comisia. Am avut săptămâna trecută o comunicare a Comisiei în legătură cu diferite priorități pentru cadrul financiar multianual eh, la agricultură și la politică de coeziune se descrie un scenariu pe care nu o să-l putem finanța nici în cea mai bună situație din lume. Pentru politica agricolă comună se are în vedere o reducere de cam 30%. Asta ar fi catastrofal. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele politicii agricole comune țin cont de situația bugetară actuală. A fost o criză pe piețe. Avem problema siguranței alimentare, problema de creierii de lanțuri valorice în sectorul agroalimentar sunt probleme în materie de dezvoltare durabilă. Protecția prețurilor, prețurilor la producători și prețurile pentru consumatori. Dacă nu avem o analiză bine finanțată, în contextul în care agricultura trebuie să fie văzută ca altceva decât o rudă săracă, Uh, Uniunea Europeană trebuie să investească în agricultură, altfel situația socială se va deteriora. Finanțarea agriculturii are efecte imediate pe 99% din teritoriul european. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Gerasimos Belauras din partea Parlamentului Elen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Anul trecut la Roma, liderii Uniunii au cerut o Europa mai unită, mai democratică, cu un plus de coeziune. Însă, e nevoie de voință politică pentru a traduce așa ceva în realitate și e nevoie, sigur, și de sprijinul financiar necesar. Însă, domnul comisar propune o reducere a bugetului pentru agricultură, cam de 5%. La coeziune, la fonduri structurale, 10% tăiat. După Brexit, asta sigur, e inevitabil ce se întâmple. Ce alte tăieri vor urma? 20% la fonduri structurale? Când se va întâmpla asta? Domnule președinte, suntem într-un moment deosebit de important. Inegalitatea în Europa persistă, sunt multe dezechilibre în Europa, excluziunea socială este extrem de prezentă, migrația crește, șomajul încă e la o cotă ridicată. De aceea propunem să nu se taie bani de la politica de coeziune, ci acordăm mai mult sprijin regiunilor defavorizate care au probleme de izolare sau uh, insulelor, de exemplu. Când e vorba de problema migrației, problema e uriașă, sigur, putem rămâne orbi, dar ce ne facem cu componenta economică? state membre care abia fac față valului migrator nu pot veni cu fonduri suplimentare pentru a rezolva singure problema. Și un alt lucru menționat de colegi. De unde o să găsim bani în ultimă instanță pentru toate aceste politici? Ieri vorbeam de sume uriașe pierdute din cauza evaziunii fiscale. De ce să nu silim aceste companii să plătească impozite? De ce să nu avem un sistem cu adevărat funcțional ca să eliminăm dumpingul economic și social de pe care, urma care suferă de, atât de mult anumite state membre? De ce nu ne așezăm la oaltă să discutăm Am aflat că surplusul Germaniei în prezent e de 1,1% din PIB. Trebuie să ajungem la un acord împreună pe marginea chestiunii pe, pe chestiunea creșterii economice și a locurilor de muncă. Trebuie să găsim ceva care să-i ajute într-adevăr pe cetățenii europeni, economia reală. Trebuie să dăm o șansă reală și drepturi clasei muncitoare. Trebuie să ne asigurăm că drepturile lor sunt întărite și la fel coeziunea economică și socială. Există politici care au făcut mult rău Europei, care au asigurat ascensiunea dreptei și a, extremei drepte și a forțelor xenofobe. Trebuie să venim cu un plus de coeziune socială și cu o abordare mai concretă. Vorbitorului se taie microfonul. Mulțumim, spune domnul președintele. Dăm cuvântul acum uh, reprezentantului Parlamentului Suediei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să fiți uh, surprins uh, să aflați că poziția Suediei este în direcția unei politici bugetare mai restrictive. Dezbaterea de astăzi este deosebit de importantă. Mă bucură să văd că ne putem prezenta punctele de vedere pentru a înțelege puțin cam ce vrem de la această cooperare paneuropeană. Sunt programe importante pe care trebuie să le finanțăm împreună. Însă, nivelul de ambiție pentru ceea ce vrem să facem cu acest buget uh, diferă în funcție de statul membru din care vine vorbitorul. Discutăm teme relevante, dar sunt și chestiuni care se pot rezolva mai bine prin alte metode. S-a spus aici că bugetul european ar trebui să fie folosit pentru a stimula creșterea și economică și a asigura prosperitatea cetățenilor. S-a pomenit un buget de 150 de miliarde care încearcă să mobilizeze o creștere de 500 de miliarde. Cred că sunt metode mai bune de a stimula creșterea economică și prosperitatea cred că se supraestimează capacitatea bugetului european în direcția reducerii dezechilibrului și a generalizării prosperității. Cred că ar trebui să vedem mai bine cum am putea perfecta piața unică. Haideți să discutăm cum am putea combate protecționismul în zona euro. Cred că Așa am reușit mult mai bine să asigurăm o redistribuire judicioasă a avuției. Companiile din state prospere sunt interesate să deschidă o, o filială într-o țară mai puțin prosperă. Așa se distribuie avuția. Și trebuie să discutăm împreună aceste lucruri. E bine că ne-am, ne strâns la oaltă și e un pas înainte că facem acest lucru. Mulțumim. Alexandru Ivanov din partea Parlamentului Bulgar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am să trec la limba bulgară acum. Dezbaterea la care participăm acum și care se desfășoară de altfel pe multiple planuri este una deosebit de importantă și ar trebui să încercăm să ajungem la o concluzie la care să participe toate statele membre și care să însemne un plus de egalitate între statele membre. Dar când vorbim de fiscalitate, ar trebui să ne gândim la o analiză făcută de Comisia Europeană în 2015 care a arătat că prin uh, fraudă TVA se pierd 115 de miliarde de euro. Atât au pierdut bugetele naționale statelor membre. Probabil că ar trebui să găsim surse suplimentare tocmai aici când vorbim de creșterea contribuțiilor la bugetul european. O altă chestiune pe care aș dori să o menționez, sigur, domnul comisar Rettinger nu mai e aici, dar uh, când am vorbit de compromisul pe care ni-l dorim, un compromis, sigur, între toate statele membre, dar aici există și un element suplimentar. Un sistem este uh, uh, puternic doar pe cât de puternic este cea mai slabă verigă a acestui sistem. Și de aceea v-aș încuraja să nu renunțați la politica de coeziune și la politicile menționate anterior. Acestea nu ar trebui să fie subfinanțate. Vă rugăm să le păstrați. Mulțumim, spune domnul președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru participare la această dezbatere. Și pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, încă un sfert de oră, Mă întorc acum spre coraportorii noștri pentru cadrul financiar multianual post-2020, doamna Toma și domnul Olbrich, pentru o scurtă intervenție. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă pentru că la fel ca și colegii din Parlamentele Naționale, cred că această discuție este foarte bogată și foarte interesantă și uh, ceea ce am uh, auzit îmi dă de gândit cum că nu am fi fost prea departe dacă nu am fi fost uh, o grupare care să aducă la oaltă Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Eu cred că am reușit să găsim un acord dacă am face mai mult acest lucru. Acum nu rămâne decât să convingem guvernele din țările noastre să meargă pe această cale. Ian Albrecht și cu mine am discutat despre asta și vă stăm la dispoziție pentru a continua discuția cu parlamentele naționale cât de mult va fi necesar. Mulțumesc. Ian? Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu împărtășesc uh, opinia că această dezbatere este puțin diferită decât dezbaterile cu parlamentele naționale pe care le aveam înainte. Trebuie să vă spun că mi s-a întâmplat de mai multe ori uh, ca dezbaterile să fie foarte ceremoniale și simbolice. Însă, aceasta este o perioadă foarte dificilă pentru Uniunea Europeană. Nu vreau să spun cuvântul criză, dar este o perioadă dificilă. Avem opțiuni dificile, alegeri dificile de făcut și un lucru important pentru noi este că diferența de abordare nu ține de diferența între partidele politice, ci de diferențele dintre statele membre. Și unii colegi au prezentat aceleași puncte de vedere ca și guvernele lor. Este important de observat acest lucru. În al doilea rând, parlamentarii naționali și cu noi suntem aleși de oameni și trebuie să uh, îndeplinim doleanțele oamenilor. Dacă, de exemplu, oamenii se tem și vor securitate, iar uh, securitatea este unul dintre elementele cel mai importante, atunci oamenii se vor întreba, ne protejați granițele? Și întrebarea care se pune este dacă avem resurse suficiente pentru a crea acea protecție a frontierelor pe care o așteaptă cetățenii. Dacă nu știți, vă rog să consultați documentul Comisiei de săptămâna trecută. În acel document, Comisia spune depinde ce vă doriți și citez din memorie. Dacă vrem o protecție slabă a frontierelor, foarte bine. Putem să avem 5.000 uh, de soldați, dar dacă vrem o protecție mai bună, avem nevoie de 20.000 de soldați. Dacă vrem să facem ca americanii, atunci ar trebui să avem cel puțin 100.000 Deci haideți să fim serioși. Ori vrem să protejăm granițele și avem uh, 80 de mii sau 100 de mii de soldați, de unde luăm banii? Pentru că alegătorii noștri vor să îi protejăm. Dacă vor să îi protejăm, atunci cum trebuie să ne comportăm? Aveam uh, politica de coeziune tradițională și politica agricolă comună tradițională. Mulți politicieni uh, se gândesc la asta, dar duceți-vă în Polonia, în Bulgaria, în Cehia și o să vedeți că adesea uh, politica de coeziune nu se referă doar la drumuri, ci și la inovație și cercetare. Politica de coeziune înseamnă convergență în multe domenii economice. Dacă credem că în mod tradițional, uh, coeziunea înseamnă să construiești piscine și lucruri de genul acesta, bineînțeles că toată lumea se opune pentru că e o risipă de bani. Dar uh, dacă toată lumea percepe asta ca pe o investiție uh, gestionată în mod partajat, atunci e acceptabil. Împărtășesc observația colegului din Suedia. Noi supraestimăm bugetul european. Credem că putem să facem totul cu bugetul european și nu suntem cinstiți cu oamenii. Putem să reducem șomajul uh, în rândul tinerilor cu bugetul european? Nu e o abordare serioasă putem să doar să începem niște activități pentru a obține acel efect de multiplicare. Putem să facilităm procesele, dar nu putem să rezolvăm problemele. Pentru că dacă spunem asta, nu facem decât să mințim. Îmi pare rău să spun asta. Îi mințim pe oameni. Spunem că, le, că putem face totul. Deci cred că acesta este momentul ca noi toți să fim foarte concreți și foarte serioși, pentru că oamenii se așteaptă ca noi uh, să spunem clar ce putem face, ce se poate face. Și așa cum spunea și Izabel, uh, noi la Parlament și noi ca și raportori vă stăm la dispoziție dacă vreți să discutați cu noi poziția Parlamentelor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc Ian Olbrich și, Olbrich și Isabel Toma. Vă mulțumesc și fiecăruia dintre dumneavoastră, dragi colegi, pentru că ați rămas până la finalul acestei conferințe. Comisia vrea să intervină prin vocea doamnei director general pentru bugete. Aveți cuvântul. În numele domnului comisar Oettinger, care a trebuit să plece pentru că avea o altă întâlnire, nu vroiam neapărat să intervin, dar cred că ar fi util să Uh, prezint și perspectiva Comisiei Europene. Vă stăm și noi la dispoziție dacă aveți orice întrebări. Așa cum spunea domnul Olbricht, săptămâna trecută Comisia a publicat un uh, document uh, privind o conferință care va avea loc joi și vineri și aș dori să um, vă exprim disponibilitatea noastră de a discuta cu parlamentele naționale, atât în țările dumneavoastră cât și aici. Aveți ocazia să reacționați la acel document și la CFM în general. Și vă mulțumesc, domnule Artur mulțumi pentru că mi-ați dat posibilitatea de a interveni și de a vă exprima sprijinul nostru. Mulțumesc, doamna Calvinio. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru participare la această conferință care a fost uh, foarte fructuoasă și care ne-a permis uh, să subliniem uh, importanța responsabilității împărtășite între parlamentele naționale și Parlamentul European. Este vorba despre responsabilitate în materie economică și bugetară. Și uh, acum uh, noi trebuie să pregătim cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Nu vă ascult ascund că habar nu am ce se va întâmpla în 2025, 2026 sau 2027. Însă, cadrul financiar uh, actual, 2014-2020, a fost pus la grea încercare atunci când au apărut uh, situații neprevăzute, când au apărut crize. Și mă gândesc când deosebi la migrația masivă din 2015. Și, practic, uh, Europa și-a creat o imagine de neputință și a trebuit uh, să mm, facem uh, tot posibilul ca din acea galaxie bugetară să alocăm finanțarea necesară. Nu cred că putem să continuăm așa, pentru că bugetul nostru trebuie să fie lizibil și să fie ușor de înțeles de către cetățenii europeni și ei trebuie să înțeleagă care este ambiția Europei, care este viziunea noastră privind viitorul acestei Europe pe care vrem să o construim împreună, ca să ne protejeze în fața pericolelor pe care le presupune globalizarea. Așadar, uh, ne-am angajat în acest exercițiu uh, foarte important. Mai avem și un rol complementar, pentru că ați înțeles că bugetul european este finanțat astăzi din resurse proprii și în uh, speță drepturi vamale, care reprezintă abia 10% din resursele bugetului. De unde vin celelalte 90%? De la bugetele naționale. Dumneavoastră votați resursele și noi nu avem competențe decât în ceea ce privește cheltuielile suntem cu toții de acord și trebuie să ne punem uh, de acord asupra unor cheltuieli utile, asupra celor care au o reală plus valoare. Și uh, ne-am gândit la această necesitate a resurselor proprii. Dacă ne gândim uh, la raportul domnului Monti, care a prezentat uh, grupul de înalt nivel, uh, resursele proprii noi nu au ca obiectiv crearea de noi resurse bugetare pentru că consecința ar fi reducerea, uh, ar trebui să fie reducerea contribuției din partea statelor membre, ca să nu uh, creștem și mai mult povara pe care o suportă contribuabilii europeni. Însă am putea cumva să reducem uh, contribuția din partea statelor membre și să ieșim din această tiranie a mm, returnării juste a banilor sunt cei uh, care reprezintă statele net contribuitoare și statele uh, net beneficiare și va trebui să ieșim din această uh, tiranie a acestui just echilibru. În această conferință am insistat asupra necesității de a corela viitorul CFM și noile resurse proprii și sperăm că Consiliul ne va auzi. Dar oricum, primele indicații nu ne fac să fim prea optimiști. De aceea, noi și dumneavoastră în parlamentele naționale, noi în Parlamentul European, trebuie să punem presiune asupra guvernelor noastre și asupra șefilor de state și de asemenea opinia publică din uh, țările dumneavoastră și din Europa trebuie să înțeleagă interesul a ceea ce încercăm noi să realizăm. Și probabil că opinia publică va fi cea care îi va face pe șefii de state și șefii de guverne și pe cei din Consiliu să uh, se pună în acțiune. Am vorbit despre crize, despre mm, migrație, despre securitate, despre apărare, despre atacuri cibernetice și Uh, mă mir uh, că uh, giganții din industrie practic dau vina pe Uniunea Europeană. În fine, aceasta ne obligă la o inteligență colectivă și la o reală solidaritate. Dacă vrem să facem față noilor mize, avem nevoie de un buget de 1,2, de 1,3, de cel nu mai mult. Dar ce vrem noi să demonstrăm este că nu creștem cheltuiala publică în Europa. Altfel spus, dacă în exercițiile naționale vi se pare că în anumite privințe statele națiuni uh, își exercită, care își exercită competențele naționale, dacă în anumite domenii de apărare, securitate, migrație, încearcă să Dacă vi se pare că eficiența nu este cea mai bună la nivel național și că eficacitatea ar fi mai mare la nivel european, am putea să ne gândim, într-o astfel de ipoteză, ca uh, resursele naționale să fie puse la dispoziția bugetului uh, european pentru astfel de situații specifice. Deci, în loc să aibă loc o creștere a bugetului european, ar putea să aibă loc o reducere a bugetelor naționale. Și consolidarea cheltuielilor publice în Europa nu ar uh, mai progresa prin prisma Europei. Avem nevoie de flexibilitate, pentru că fără flexibilitate nu putem să facem față evenimentelor neprevăzute. Acesta este un element uh, major pe care trebuie să-l avem în vedere pentru pregătirea următorului cadru financiar multianual adevărata întrebare este să știm care este viziunea noastră comună cu privire la viitorul Europei, care este ambiția noastră comună pentru Europa. Dacă avem o viziune comună, o ambiție comună, atunci trebuie să uh, suportăm și consecințele bugetare și trebuie să convingem statele membre că pentru a pregăti viitorul concetățenilor noștri, pentru a le oferi securitate și pentru a le inspira încredere, avem nevoie de mai multă Europa. Je vous propose... Acestea fiind spuse, vă propun uh, să ne întâlnim pe 17 și 18 septembrie 2018 pentru următoarea um, săptămână interparlamentară care va avea loc la Viena pentru că președinția va fi deținută în al doilea semestru al acestui an de Austria. Și aceasta va fi o ocazie de a face bilanțul cu privire la noul CFM cu siguranță o faceți deja, dar vă rog să vă implicați mai mult în uh, parlamentele naționale pentru a organiza o dezbatere privind noul cadru financiar multianual. Și asta ne angajează pentru perioada 2021-2027 și, sincer să vă spun, nu cred că trebuie să o dăm în bară. Am să anunț sfârșitul acestei sesiuni. V-am dat deja întâlnire pe data viitoare. Îi mulțumesc și doamnei uh, președinte din Bulgaria, care a fost uh, foarte eficientă alături de mine și vă doresc drum bun acasă la parlamentele dumneavoastră naționale. La revedere!